All right, thank you very much. Bună dimineața, bună ziua, bine ați venit. Încep cu un anunț. Domnul Brock, președintele comisiei noastre, este la o întâlnire cu liderii opoziției ucraniene, de aceea nu este disponibil pentru a prezida întâlnirea noastră de azi. Primul uh, punct pe ordinea noastră de zi intervenție din partea domnului Sivieț. O întrebare, domnule președinte, în legătură cu absența domnului Broc. Înțeleg că are o întâlnire privată cu niște lideri ucrainieni din opoziție, eh, respectiv că ar eh, însoți Cancelarul Federal German în acest moment. Puteți să ne specizați capacitatea în care se desfășoară aceste, participarea sa la aceste evenimente? Președintele v-aș, v-aș răspunde cu plăcere dacă aș ști, pentru că în uh, actele mele primite de la secretariat nu, exist, nu există așa ceva. Uh, Totuși, vă rog să uh, solicitați secretariatului să obțină această informație pentru noi, pentru că este importantă. Președintele, da. O să dau citire restului documentului care a fost pregătit pentru președintele de ședință. În decembrie anul trecut am votat uh, noile instrumente financiare de politică externă. Uh, de atunci încoace, juriștii lingviști uh, au putut examina textul, dar de-abia după votul în plenar și nu înainte. Textul a fost corectat de juriști lingviștii noștri împreună cu colegii lor experți de la Consiliu și Comisie. Uh, Sigur că aceste modificări sunt redacționale și nu modifică uh, niciun fel rezultatul trialogului, ci uh, este vorba doar de o uh, ajustare a textului înainte de publicarea monitorul oficial, jurnalul oficial al Uniunii Europene. Toate modificările sunt uh, adoptate și agreate uh, în conformitate cu regulamentele existente. Aceste noi uh, versiuni vor fi transmise în plenara de săptămâna viitoare prin procedură silențioasă. Am plăcerea să salut în mijlocul, mijlocul nostru pe uh, domnul uh, Igor Corman, președintele Parlamentului Republicii Moldova, pentru a ne da câteva informații în legătură cu poziția uh, Moldovei în urma summitului de la Vilnius. Distinguished members of European... Mulțumesc, domnule președinte Pașcu, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului, stimați membri ai acestei comisii. Sunt onorat să mă pot adresa Comisiei de Politică Externă, de Afaceri Externe, în contextul recentelor decizii care au un impact uh, deosebit asupra Moldovei și viitorul nostru european. Din 2009 încoace, politica, uh, prioritatea politică a Moldovei a fost uh, apropierea de Uniunea Europeană. Am lansat negocieri pentru acordul de asociere, avem un acord de liber schimb și participăm la schema de liberalizare a regimului vizelor în domeniul regulilor statului de drept, a drepturilor omului, încercăm să ne încadrăm în criteriile de aderare la UE. Avem în curs de desfășurare o serie de reforme structurale. Arii în care ne-am ameliorat situația includ ordinea publică, securitatea, gestionarea frontierelor și aceste reforme sectoriale sunt acum puse în aplicare împreună cu UE. Și lupta împotriva uh, corupției au fost, a fost uh, promovată în domeniul judiciar și chiar și în, uh, a rezultat și în modificări operate la nivelul codului penal, care prevede acum pedepse inclusiv de înghețare și confiscarea activelor încercăm prin aceste măsuri și prin asta altele să instaurăm o cultură a drepturilor omului și o societate justă în Republica Moldova. Sigur că aceste reforme au și ele un cost uh, social și financiar. Statele EU care au parcurs recent aceeași cale uh, pot să confirme că integrarea europeană nu este o cale ușoară. Moldova a fost confruntată cu multe uh, provocări cum, între care și lipsa de experiență, uh, instabilitate politică, lipsa unui dialog uh, constructiv cu opoziția și o situație geopolitică extrem de complexă. Multe dintre aceste provocări uh, au rămas în picioare și, și până acum. Asta însă nu ne-a descurajat, pentru că suntem în continuare convinși că mergem pe calea cea bună aspirațiile noastre europene și valorile pe care le împărtășim cu Europa ne-au, ajut, ne-au ajutat să trecem peste lucrurile, elementele care ne divizau și să mergem mai departe pe această cale pe care s-a înscris Moldova. Summitul de la Vilnius din noiembrie anul trecut a arătat foarte clar progresele făcute de Moldova. Am implementat și toate cerințele în, plan de, în cadrul planului de acțiune pentru liberalizarea vizelor. Tocmai de aceea, Comisia Europeană, câteva zile înainte de summitul de la Vilnius, a propus ridicarea obligației uh, vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova. Vreau să mulțumesc cu acest prilej Comisiei Europene și Parlamentului European pentru sprijinul pe care ni l-a oferit pentru a face posibil acest lucru. Înțelegem că acest sprijin ne-a fost acordat într-o perioadă când Uniunea Europeană ea însă și avea de înfruntat provocări interne. Stimați colegi, anul acesta, 2014, este crucial pentru țara noastră. Trebuie să începem să vedem rezultatele eforturilor noastre pre-europene din ultimii patru ani. Până la urmă, cetățenii ne vor uh, aprecia eforturile în momentul alegerii pe care o vor face alegerii politice. Vrem să stimulăm reformele de modernizare, ceea ce eforturi care, se, care vor culmina în ridicarea obligativității vizelor pentru cetățenii moldoveni. Știm și din alte exemple că liberalizarea vizelor este un beneficiu tangibil pe care aduce Moldova în sânul familiei europene și știm cât de mult contribuie acest lucru la atitudinea pro-europeană a cetățenilor. Vreau să mulțumesc acelora care au apreciat că Moldova și-a îndeplinit cerințele care sunt necesare înainte de liberalizarea regimului vizelor și, sigur, considerăm și noi important să colaborăm cu toate instituțiile europene, de aceea suntem și în fața dumneavoastră. așteptăm ca din partea Parlamentului și Consiliului să se ajungă la un rezultat pozitiv al cele mai recente evaluări. Sperăm că în curând vor fi uh, ratificate acordul de liber schimb și acordul de asociere. Sperăm că acest lucru să se întâmple înainte de alegerile electorale uh, parlamentare din noiembrie. Însă, mai sunt lucruri de făcut până la semnarea și implementarea acordului de asociere. Înainte de semnarea acestui acord, vom elabora un plan național de acțiune pentru implementarea acordului de asociere. Vom elabora o strategie de comunicare a avantajelor pe care acest acord de asociere ne l oferă Sperăm să avem în dialog structurat cu participarea și implicarea tuturor cetățenilor noștri. Beneficiile integrării europene, care sunt uh, de altfel și consacrate în tratatul de schimb și acordul de asociere, vor avea un impact și dincolo de frontierele noastre în întreaga regiune și vor scoate din izolare economică și politică regiunea, stabilizând-o. Dialogul constructiv și inițiativele de, iniția, de identificare a unor soluții viabile vor face ca aceste beneficii să fie și mai importante. Susțin rezoluția Parlamentului, rezoluția Parlamentului European care condamnă interdicția Uh, utilizării uh, alfabetului latin în anumite școli și instituții de educație publică din Republica Moldova, o situație care, din, pe, din păcate, mai persistă. În același timp, uh, am susținut și liberalizarea importului de vinuri moldovenești în Europa. Este un pas pe care l-am făcut în semn de solidaritate, în ciuda faptului că uh, Rusia uh, este în continuare principalul nostru uh, contractor. Și în domeniul legumelor și fructelor sperăm să putem face ca industria noastră agricolă să devină competitivă în curând. Cu aceasta ajung la relațiile economice și politice cu partenerii noștri tradiționali de la răsărit. Ca orice națiune independentă, Moldova răspunde ea singură de deciziile pe care le ia în numele cetățenilor săi. Decizia noastră de a urma uh, modelul european nu este o alegere uh, geopolitică. În același timp, nici nu ar trebui să intre în conflict uh, cu relațiile pe care le întreținem cu statele comunității independente. Suntem în curs de aprofundare și consolidare a relațiilor noastre cu UE, care va apropia și mai mult Moldova de familia europeană. În ciuda forțelor care încearcă să obstrucționeze calea europeană a Moldovei, suntem uh, hotărâți să continuăm pe calea europeană. Pentru noi nu există cale de întoarcere. În mediul geopolitic actual uh, contăm pe sprijinul partenerilor și prietenilor noștri. Sprijinul dumneavoastră continuu și cooperarea continuă cu dumneavoastră sunt necesare pentru ca visul moldovenesc european să devină realitate. Încă o dată vă mulțumesc pentru sprijinul primit și vă mulțumesc și pentru prilejul pe care mi l-ați acordat de a împărtăși gândurile acestea cu dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte al Parlamentului Moldovei hotărârea dumneavoastră, determinarea țării dumneavoastră este tocmai ceea ce așteptăm noi aici la Bruxelles din partea dumneavoastră, pentru că investim în țara dumneavoastră și dorim să vedem că Moldova continuă pe calea pe care s-a angajat. În ceea ce privește problema vinurilor, mi-aduc aminte că un fost jucător de hockey a spus că uh, în momentul în care dorești să-ți vinzi vinurile în Europa, producătorii italieni și francezi vor încerca să verse vinul respectiv pentru că e vin prost. Dar eu cred că e exact invers. Ei doresc să-l verse pentru că e vin bun și intră în concurență cu vinul lor, dar uh, uneori în hockey pe gheață logica este diferită. Nu mai insist. Acum dau cuvântul domnului Graham Watson, raportor pentru Moldova. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că domnul președinte al Parlamentului Moldovei este astăzi printre noi și uh, ne oferă o actualizare uh, a evenimentelor uh, din țara sa. Așteptăm anumite decizii și m-am bucurat să particip uh, la vot uh, la Comisia pentru Justiție și Afaceri Interne săptămâna trecută în legătură cu uh, liberalizarea vizelor și sper că se va ajunge la o uh, aprobare parlamentară a liberalizării regimului vizelor. V-aș întreba, v-aș ruga să intrați puțin în mai multe detalii în legătură cu două, trei lucruri. Ați spus un lucru interesant și anume că reformele realizate de guvern vor crea o cultură a drepturilor omului. Sper că așa va fi. Dar v-aș întreba dacă, pe lângă reformele făcute, uh, guvernul nu are de gând să facă reforme în sectorul învățământului, în um, politicile culturale, deci uh, să intervină în alte domenii um, de influență asupra societății pentru a crea această cultură a drepturilor omului. Pentru că, din experiența unora dintre noi, crearea acestei culturi durează. Și Uneori, atitudinile uh, cetățenilor uh, rămân oarecum în urma deciziilor politice. V-aș întreba cum va evolua acest proces sau cum evaluați dumneavoastră evoluția acestui proces. V-aș mai întreba și câteva lucruri în legătură cu un alt aspect în legătură cu care Parlamentul a luat poziție recent E vorba de uh, țările um, cu uh, învățare în limbi cu alfabet latin în Transnistria. Nu doar noi, ci și OECE-ul am uh, luat poziție pentru a permite acestor țări să continue să predea fără Um, a suferi um, influența autorităților de la Tiraspol. Și aș dori și eu și cu siguranță și colegii să aflăm de la dumneavoastră dacă s-au făcut progrese în acest domeniu. Și de asemenea v-aș ruga să spuneți câteva cuvinte despre găcăuția. Recent am fost îngrijorați de anumite din evenimentele de acolo și ne temem că o putere externă se află la originea acestor evenimente și aș dori să ne spuneți mai multe cuvinte despre asta. Domnule președinte, mă voi opri aici pentru că poate și alți colegi doresc să mai pună întrebări. Mulțumesc! Mr. Uh, Kirilov, please. Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul Kirilov. Uh, mă întreb dacă cineva de la comisie nu aș dori să ia cuvântul înainte. Este cineva de la comisie prezent? Nu, nu e nimeni de la comisie. Ar fi bine ca în astfel de cazuri să ascultăm și o intervenție din partea comisiei, cu poziția comisiei, pentru că sunt lucruri importante. Uh, mă bucur că domnul președinte al Parlamentului Moldovei se află printre noi și Cred că e un lucru bun că astăzi discutăm și despre situația din Moldova și despre situația din Georgia. Am oarecum sentimentul că, în urma evenimentelor din Ucraina, uităm că aceste țări sunt prioritare pentru noi și că trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a le ajuta. Dacă uităm de aceste priorități, cred că ar fi o greșeală, am face o greșeală foarte mare. Pentru că am lăsat loc dubiilor, speculațiilor și acesta nu ar fi deloc un lucru bun pentru politica externă a Uniunii. În alte cuvinte, cred că trebuie să fim mai atenți, să discutăm aceste lucruri cu Comisia și să vedem ce lucruri concrete se pot face foarte, foarte rapid, foarte urgent, să vedem ce putem face. Pentru că uneori ne mișcăm cam încet. Și cred că succesul întregului proces este unul vital. Nu cred că trebuie să ne concentrăm doar pe aspecte cum ar fi importul de vin. Vorbim despre organizare, vorbim despre un plan de acțiune și cred că Parlamentul European va sprijini acest plan, dar și Comisia trebuie să acționeze. Pentru că aici nu e vorba doar de vinuri. Întreaga economie um, trebuie evaluată și trebuie să vedem care sunt um, repercusiunile negative asupra economiei în urma acestui eh, proces. Deci trebuie să evaluăm economia în general, nu doar um, sectorul vinului. În ceea ce privește comunitatea bulgarilor din Moldova, aceștia sunt, uh, lucrează mai ales în agricultură, uh, produc uh, fructe, legume și, bineînțeles, vin. Și în urma acestor evoluții au de pierdut. Deci, din motive pur economice, uh, Uh, poate Uniunea Vamală nu ar fi cea mai bună idee. Noi încercăm, bineînțeles, să explicăm avantajele, dar oamenii aceștia trebuie să înțeleagă avantajele acestei perspective, pentru că e vorba de soarta lor. Deci trebuie să evaluăm lucrurile foarte realist. Și uh, nu doar liberalizarea vizelor este foarte importantă, Bineînțeles, ea trebuie să aibă loc cât mai repede, dar, în general, aș dori ca în comisia noastră să evaluăm situația și să avem o dezbatere cu participarea tuturor colegilor, pentru că este cu adevărat o dezbatere critică să discutăm ce dorim să realizăm și ce rezultate putem obține înainte de sfârșitul mandatului acestui Parlament, deci până în aprilie. Până în aprilie trebuie să fie foarte clar încotro ne îndreptăm în relația cu aceste două țări pentru că după aceea va urma un vid, um, o, o perioadă în care nu se va putea face mare lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Kirilov. Are cuvântul acum doamna Zdanuca. Mulțumesc! Aici sunt. În calitate de vicepreședinte delegației pentru relațiile cu Moldova, doresc să vă felicit pentru eforturile despre care ne-ați vorbit. Eforturi făcute în toate domeniile vieții politice și publice. Întrebarea mea se referă la lupta împotriva corupției, despre care ați vorbit, domnule Corman. Știți că acesta a fost uh, motivul căderii fostului guvern. Ce s-a întâmplat de atunci? S-a făcut ceva la nivel legislativ pentru a preveni conflictele de interese, de exemplu, între viața publică și cea privată, așa cum s-a întâmplat în trecut, au existat astfel de probleme cu guvernul precedent. Nu doresc să repet întrebările deja puse de colegi, dar și pe mine m-ar interesa să aud ce ne puteți spune despre Găgăuzia și despre referendum, pentru că nu ați vorbit deloc despre asta. În calitate de membru al Comisiei Libe, sunt raportor din umbră pentru grupul verzilor în toate aspectele legate de vize și mă ocup de regulamentul 539. Noi sprijinim trecerea Moldovei în anexa 1, adică la regimul scutirii de vize în relația cu Uniunea Europeană. Dar știți că precondiția este introducerea parlament, uh, pașapoartelor uh, biometrice. Am discutat cu doamna Tania Faion, raportor, uh, și dânsa a fost în Moldova foarte de curând. Își doresc să vă întreb cât de rapid se pot introduce pașapoartele biometrice, mai ales de persoanele din Transnistria. Există probleme în primirea pașapoartelor biometrice de către aceste persoane sau nu? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum domnul Kreiseldorfer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ne bucurăm, domnule președinte Corman, că sunteți aici în mijlocul nostru. Să știu că sunteți un bun cunoscător al Münchenului, al Germaniei Uh, voi încerca de aceea să nu vorbesc uh, în dialect și în germana, germana literară. În 2008 am trecut printr-o criză financiar-bancară care a afectat nu doar state uh, din Uniunea Europeană, ducându-le la, pe marginea falimentului, ci ne-a permis în același timp și uh, să investim în continuare în țări din vecinătatea noastră, chiar dacă resursele pentru aceste programe și proiecte sunt din ce în ce mai lipitate. Și atunci vreau să vă întreb pe dumneavoastră cât de mult s-a repercutat acest creș financiar asupra Republicii Moldova și ce măsuri ați luat pentru a contracara aceste efecte negative. În același timp, am impresia că ne aflăm în pragul următorului crash financiar, dacă cel puțin analizăm activitatea unor instituții financiare și barcare. Cred că este important să se liberalizeze regimul vizelor. Pe de altă parte, dacă uh, observ uh, noile tendințe de renaționalizare din Europa, uh, chiar pot zic că mi se face rău. Întotdeauna vor exista unii care se vor, vor, vor putea să eludeze legea, că, care pentru activitățile lor uh, criminale vor găsi o cale de a intra în Europa. Dar pro, uh, problema mare este că sunt afectați aceia care în mod licit vor să vină în Europa, vor să studieze, să muncească aici, să cerceteze. O întrebare legată de sfera educației ați uh, trăit mai multă vreme la noi în Bavaria. Știți că în Germania avem sistemul de educație dual, un uh, sistem de educație teoretică și vocațională. Nu știu cum este organizat învățământul la dumneavoastră, dar pentru a putea uh, exista pe piața competițională internațională, pentru a putea investi în industrie, în comerț, ai nevoie de uh, Uh, colaboratori calificați în țară. Ce faceți dumneavoastră ca să asigurați acest necesar de forță de muncă calificată în plan intern și uh, ce așteptări aveți dumneavoastră în sectorul educației din partea Uniunii Europe și, Europene și Europe? Mulțumesc! Domnul Vulianici, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Corman, pentru prezentarea dumneavoastră precisă și destul de interesantă în legătură cu situația din Moldova. Eu sunt cu siguranță pentru extindere. Cred că politica de extindere este cea mai importantă politică a Uniunii Europene și cred că Uniunea, nu, Uniunea Europeană nu va putea funcționa ca o Uniune dacă uh, nu, până nu intră în Uniune toate țările care doresc uh, acest lucru și dumneavoastră doriți asta. Uh, spuneți că nu doriți să dați înapoi, că doriți să avansați spre aderarea la Uniunea Europeană. Mă bucur de asta și sper că, Uniunea, uh, că Moldova, mă scuzați, va reuși. Aș avea două întrebări. Cu siguranță există presiuni din Est, din partea Rusiei. Înțelegem acest lucru. Ați vorbit pe scurt despre situația exportului vinurilor, dar uh, presupun că există și alte domenii de presiune. Și aș dori să uh, vă întreb uh, ce părere aveți dumneavoastră despre această presiune Uh, cum simțiți această presiune și care este punctul de vedere al cetățenilor Moldovei în general în legătură cu această presiune? A doua întrebare a mea se referă la privatizare. Eu de obicei sunt împotriva privatizării în țările candidate, cu un motiv uh, foarte clar. Până țara nu este stabilă din punct de vedere politic și social, de obicei privatizarea duce la consecințe foarte grave de, de corupție, și tot felul de alte consecințe negative. Care este situația asta la dumneavoastră? Și ce părere aveți dumneavoastră despre această tendință de a privatiza totul foarte rapid? Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor colegilor pentru aceste observații și întrebări interesante. Domnule Watson, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră în mod special pentru implicarea dumneavoastră permanentă și sprijinul dumneavoastră față de Moldova. Evident, au fost diferite chestiuni care au fost discutate aici, în Parlamentul European, și s-au pus trei întrebări. Întrebarea prima întrebare e referitoare la importanța culturii și a educației, a învățământului. Nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Viitorul țării noastre se află tocmai în investițiile pe care le vom face în cultură și educație. Cu toții traversăm vremuri de restriște. Și e un proces dificil acesta al optimizării resurselor în Moldova în ultimii trei ani discuții dificile, nu întotdeauna la momentul potrivit, din păcate, nu am fost în măsură să găsim cele mai bune soluții. De aceea, unii nu sunt chiar încântați despre felul în care se desfășoară lucrurile la noi. Dar vom continua. Pentru că, într-adevăr, discuțiile legate de drepturile omului, de viitorul european al Republicii Moldova, acestea nu pot avea loc dacă nu acordăm suficientă atenție și altor domenii tot atât de importante. După care, situația din Transnistria. Aici nu e vorba doar de o uh, chestiune legată de Moldova. În ultima vreme am constatat că există diferite provocări din partea administrației din Transnistria. Au fost arestați recent un director al uh, unei școli moldovenești din Transnistria și s-a lansat un fel de ultimatum pentru a retrage poliția noastră din Bender, din orașul Bender. Evident, aici e vorba de un context geopolitic. Și e dificil să avem un dialog constructiv cu autoritățile din Tiraspol. Acum, vestea bună este că totuși discutăm în formatul 5 plus 1 și să sperăm că la următoarea ședință, care va avea loc în februarie, să sperăm că va fi formatul ideal pentru a putea aborda problemele actuale. Acum, vestea proastă este că, da, e adevărat, nu înregistrăm progrese în uh, procesul de negociere. Ei nu vor să discute despre cel de-al treilea panel, și anume găsirea unei soluții la nivel politic. Vor doar să discute probleme de natură tehnică, cum ar fi școlile în Transnistria și așa mai departe. Însă, în această situație, eu sunt de părere că uh, Moldova s-a comportat în mod corect. Autoritățile moldovenești s-au comportat corect și anume să vină cu o atitudine constructivă și să nu reacționeze în mod prea negativ, ci din potrivă să încerce să mențină uh, situația sub control. Așa că apreciem foarte mult faptul că ne putem bucura de sprijin din partea Parlamentului European și din partea celorlalți parteneri implicați în procesul de negociere. Acum, Gagauzia. Nu am menționat acest lucru în uh, declarația mea inițială, e adevărat, aveți dreptate, dar pot să mă refer acum la situația actuală. Aici există diferite probleme moștenite din trecut. Autoritățile din Comrat, orașul principal din aceste teritorii autonome, au avut diferite plângeri referitor la relațiile cu autoritățile centrale. Plângeri și în ceea ce privește legislația moldovenească și statutul special acordat, uh, deci de autonomie acordat Găgăuziei. Și, de asemenea, comuniștii. Ei au fost la putere timp de 8 ani de zile și nu au reușit să acorde suficientă atenție situației față de situația din aceste teritorii autonome. Și acum întrebarea este următoarea. Vom avea alegeri parlamentare în luna noiembrie în Moldova și aceste teritorii autonome, peste un an, vor avea și ele alegeri și există și o implicare din partea anumitor partide la nivel central într-un joc politic în aceste teritorii autonome. Acum, noi discutăm aici despre așa numitul referendum care a avut loc acum câteva săptămâni în Gagauzia. Evident, putem spune că acest referendum este, a fost organizat în mod ilegal, pentru că nu a respectat legislația, nu a respectat prevederile de la Comisia Electorală Centrală dar, în acest caz, am hotărât să nu lansăm o provocare față de autoritățile din Găgăuzea, ci mai degrabă să lansăm un dialog constructiv cu ele. Și, din cât am înțeles din partea primului nostru ministru, care a fost recent acolo și a discutat cu toate aceste autorități din partea teritoriilor autonome, Ideea este să construim un, o comisie, să punem pe picioare o comisie specială în cadrul Parlamentului care să poată lansa un astfel de dialog în ceea ce privește problemele legislative, aspectele legislative și același guvern să poată participa la un grup de lucru pentru a vedea cum anume putem planifica dezvoltarea acestor uh, teritorii autonome pentru următorii patru ani. Și credem noi că aceasta este metoda cea mai bună pentru a avea o un dialog și astfel, pas cu pas, să ajungem la un acord. Și o astfel de abordare va reprezenta un pas pozitiv și pentru aceste teritorii autonome. Acum, domnul Kirilov s-a referit la situația din Ucraina. Din punctul meu de vedere, aș dori de asemenea să menționez faptul că Ucraina este o țară deosebit de importantă. Este o țară vecină și reprezintă de asemenea și un partener comercial și economic deosebit de important. Și evident știm ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina, nu putem decât să sperăm că forțele implicate și din partea Uniunii Europene de asemenea vor reuși să ajungă la o situație de stabilitate în Ucraina. Și să sperăm că Ucraina va continua pe această cale a democrației, a dezvoltării, în așa fel încât oamenii să aibă un cuvânt de spus referitor la destinul lor. Din punctul nostru de vedere, suntem ferm angajați, toate partidele politice au susținut această mișcare populară și vom continua să exprimăm sprijin față de partidele pro-europene. Da, domnule Kirilov, aveți dreptate, nu e vorba doar de vin m-am referit la vin pentru că era un exemplu foarte bun despre felul în care Parlamentul European și instituțiile europene pot reacționa. Și am apreciat, am apreciat acest lucru foarte mult. Dar, într-adevăr, aveți dreptate. Acum, noi pregătim un acord de asociere, chiar și un acord de liber schimb, și, așa cum am spus, nu vom aștepta până când acestea vor fi semnate până la, și vom avea o agendă de adoptare a acestui acord de asociere și prin această agendă pe care o vom implementa foarte curând, chiar deja de săptămâna viitoare, vom încerca să avansăm și apreciem faptul că există posibilitatea de a participa de asemenea și la programul european pentru agricultură și dezvoltare regională. Asta ne va permite nouă, nouă și producătorilor noștri din Moldova, din domeniul agricol, să avem acces la fonduri europene pentru a se pregăti, pentru a ne pregăti, pentru a, da, pentru a câștiga în competitivitate. Eu cred că acest acord de asociere este favorabil Moldovei, pentru că e un, un acord asimetric. Și există anumite domenii sensibile, 7, 8, 9, 10 ani ne sunt acordați suplimentar pentru a ne pregăti în acele domenii sensibile, pentru ca ai noștri producători să fie în măsură să se pregătească și în același timp exportăm cam 50% din produsele noastre către piețele europene. Deci, e clar că suntem convinși că acest acord de asociere ne va permite să sporim această rată de export către piața europeană. Evident, sperăm că vom avea că nu vom avea probleme suplimentare în anul 2014. Evident, e o situație pe care nu o putem exclude. S-ar putea să apară alte situații de vulnerabilitate, anumite dificultăți, însă în orice caz sunt convins că și în această ipoteză Parlamentul European va fi în măsură să reacționeze rapid. Acum, doamna Ștanoca, dumneavoastră ați întrebat cum stăm cu lupta împotriva corupției? Da, e adevărat, e un subiect foarte important în Moldova, reforma justiției și lupta împotriva corupției. Anul trecut, în decembrie, în Parlament, noi am adoptat un pachet legislativ în ceea ce privește această reformă a justiției și lupta împotriva corupției. Există diferite modificări ale legislației noastre în ceea ce privește, spre exemplu, integritatea profesională a judecătorilor, apoi răspunderea disciplinară a acestor judecători, pe de o parte. Pe de altă parte, am hotărât de asemenea să sporim salariile acestor judecători. Deci, uh, cu toate că cetățenii noștri consideră că nu e o soluție prea bună, de ce să începem și să, spăr- să creștem salariile la judecători? Însă după consultări, după dialogul cu experții la nivel internațional, am hotărât să luăm această măsură. Evident, dacă ai legi frumoase și corecte, foarte bine, dar trebuie să și fie aplicate, așa că trebuie să acordăm atenție acestui punct. De aceea am lansat de asemenea și reforma uh, în ceea ce privește procurorul național. Avem un grup de lucru în Parlament în care dezvoltăm acest concept și aici ne bucurăm de sprijin din partea Comisiei de la Veneția și în următoarele săptămâni și luni vom reuși să adoptăm și alte piese legislative în ceea ce privește reforma aceasta de proceduri. Anul trecut am consolidat Centrul Național de Luptă împotriva Corupției, care este un instrument deosebit de important și am creat, de asemenea, și un Comitet Național pentru Integritate. Acest comitet se ocupă de membri ai Parlamentului European sau oficial la nivel înalt, membri ai Guvernului. De aceea noi sperăm să putem să susținem munca aceasta acestui comitet în așa fel încât să începem această muncă de sus în jos și nu dinspre cetățeni către vârf. Apoi, pașapoartele biometrice și scutirea de vize. Pot să vă asigur că suntem aici foarte pregătiți în momentul de față și autoritățile noastre sunt în măsură să furnizeze pașapoarte biometrice pentru toți cetățenii. Mulți dintre ei au deja astfel de pașapoarte. Dacă nu mă înșel, există peste 50.000 de de pașapoarte pe luna care trebuie să fie astfel eliberate și acestea vor fi disponibile și pentru cetățenii din Transnistria. Eu cred că Comisia de Evaluare din partea Uniunii Europene care a venit în Moldova a primit dovezi clare din partea autorităților noastre cum că acestea sunt pe deplin pregătite. Domnul Kraseldorf. Finanțele M-ați întrebat în legătură cu criza financiară din 2008 și repercusiunile acestei crize asupra Republicii Moldova și dacă, dacă și cum ne descurcăm de atunci încoace în acest sector. După cum prea bine știți, domnule Kreisler Dorfer, primul val a crizei din 2008 nu ne-a lovit atât de puternic. Moldova nu a fost atât de implicată în în uh, afacerile imobiliare. Al doilea val însă, în 2009, ne-a lovit cu atât mai uh, mult. Am avut alegeri parlamentare cu consecințele respective uh, și cea mai mare cea mai mare realizare a noastră a fost atunci că am reușit să stabilizăm situația în 2010. Colaborăm foarte strâns cu Fondul Monetar Internațional, dar și cu Uniunea Europeană. Există într-adevăr probleme în acest sector în ultima vreme și chiar și acum în Parlamentul moldovenesc tema este de actualitate pentru că momentan suntem în curs de elaborare a celor modificări legislative în parlamentar pentru a putea să stabilizăm și să consolidăm sectorul financiar uh, bancar în Republica Moldova. Aici uh, credem că este în avantajul nostru că avem uh, relații foarte strânse și foarte bune cu Fondul Monetar Internațional și cu alți parteneri internaționali care ne susțin în domeniul financiar. Spuneați că liberalizarea regimului de vize în trezește rezerve și uh, suspiciune în Uniunea Europeană. Sigur, mulți cetățeni moldoveni au părăsit țara noastră, da. uh, Însă cetățenii știu în același timp că libera circulație nu înseamnă și implicit un drept la muncă în Uniunea Europeană. Și aici uh, cooperăm uh, într-un dialog structurat cu cetățenii noștri. Pentru noi și cetățenii moldoveni este în primul rând un un uh, element de, de impact psihologic că uh, s-a liberalizat regimul vizelor. Um, cu aceasta trec la uh, a treia noastră întrebare, încercând să, încercând să vă dau și unele exemple. În ultima vreme am salutat în Republica Moldova mulți investitori din Germania, chiar și din Bavaria, din landul dumneavoastră, firma Drexel Mayer, a făcut recent o investiție destul de importantă pentru care am chiar creat o zonă de liber schimb în Republica Moldova, dar există și o altă firmă importantă pentru noi din Germania, compania Leoni, care va crea și ea mii de locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Deci salutăm toți, îi salutăm pe toți aceia dintre investitori care în contextul acordului de liber schimb și acordului de asociere vor vedea o lumină verde din partea noastră pentru a se stabiliza în Republica Moldova. Noi credem că aceasta este calea cea bună. Calea cea bună cuprinde un climat de afaceri bun, o legislație bună și astfel atrage și Uh, investiții care, odată ce vin la noi, ar putea să stopeze uh, emigrația moldovenească, ar putea să determine chiar o reîntoarcere a moldovenilor uh, care acum lucrează și trăiesc în Europa. Cu Uniunea Europeană avem și un așa numit parteneriat pentru mobilitate, în care pas cu pas ne îndreptăm spre rezultatele pe care ni le dorim. Încă două întrebări la care doresc să răspund. Mai întâi, în legătură cu relația noastră cu Rusia și trec la limba engleză. Um, uh, like to... M-ați întrebat despre relațiile noastre cu Rusia. Aș dori să spun că Rusia, evident, este unul dintre partenerii noștri foarte importanți. Noi exportăm 20% din bunurile noastre către piața rusească și importăm cam 100% din gazul rusesc. Avem sute de mii de migranți care uh, vin din partea Federației Ruse și e clar că Rusia reprezintă un actor politic deosebit de important cu care discutăm diferite aspecte, printre care și uh, găsirea unor soluții pentru anumite conflicte. După cum v-am spus, mai ales cel din Transnistria. După cum v-am spus, noi vrem să menținem un dialog, un dialog cu Moscova, cu Rusia. Și suntem de părere că decizia noastră de a lansa țara noastră pe o cale europeană nu ar trebui să reprezinte o contradicție cu partenerii noștri estici, deci chiar și cu Rusia. Și prin discuțiile pe care le avem cu ei, ei sunt de acord cu noi. Eu am avut acest tip de discuții personal cu colegii mei din Duma rusească și, într-adevăr, ei nu pot să-și exprime vreun dezacord. E clar, e o decizie a Moldovei. Acum, pe de altă parte, trebuie să fim totuși pregătiți pentru anumite evoluții nu neapărat pozitive pe viitor aici. Și faptul că până în prezent nu am putut să exportăm vinurile noastre și anul trecut am pierdut peste 20 de miliarde, de, milioane de dolari din cauza acestui fapt, e adevărat că acest lucru nu ar trebui să ne surprindă. Vom vedea care va fi situația noastră cu uh, legumele cu fructele proaspete, pentru că exportăm uh, 80% din aceste produse către piața din Rusia. Vom continua dialogul acesta și, evident, există aici un fel de concurență geopolitică în regiune. Înțelegem asta. Însă vom încerca să avem un comportament constructiv anul acesta. După cum am spus, e clar că există anumite dificultăți și să sperăm că vom depăși aceste situații dificile. Și în acest sens ne bizuim de asemenea și pe sprijinul dumneavoastră al Uniunii Europene. Aceasta este situația. Apoi, ați pus o întrebare și referitor la procesul de privatizare în Moldova. Aici, foarte pe scurt, aș dori să vă informez de faptul că acest proces de privatizare a început de multă vreme și aproape 90% este privatizat. Mai avem câteva întreprinderi de stat, cei drept importante în Moldova, și acum avem anumite discuții, ne punem întrebarea cum putem continua acest proces de privatizare, pentru că e dificil și ne aflăm într-un an înainte de alegeri și contextul, mediul de afaceri deocamdată nu e foarte pozitiv, însă vom vedea care va fi soluția finală pe care o vom găsi. Însă peste 90% din întreprinderile noastre sunt deja privatizate în Moldova, așa că după părerea mea, putem spune că Moldova se află pe calea cea bună în momentul în care vine vorba de piață liberă. Mulțumesc! Hey, thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Parlamentului. După cum puteți vedea, colegii noștri au adresat foarte multe întrebări fiecare dintre ele se refera la probleme extrem de concrete cu care dumneavoastră vă confruntați, așa că vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră da, și dați-mi voie să vă asigur că vom continua să monitorizăm de aproape eforturile pe care le face țara dumneavoastră. Again, I would like to thank you very much for your interest. I... Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru interesul pe care îl manifestați și, la rândul meu, dați-mi voie să vă urez mult succes, pentru că știu că veți avea niște alegeri foarte importante ce vor urma. Deci, mult noroc și să sperăm că după uh, luna noiembrie ne vom întâlni din nou Parlamentul European cu Parlamentul din Republica Moldova. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Mulțumesc, uh, spune domnul președinte. Continuăm reuniunea noastră și am deosebită plăcere să salut în mijlocul nostru excelența sa, doamna Maia Panjikidze, ministrul afacerilor externe al Georgiei, o țară care este angajată pe calea integrării europene. Georgia este și pe cale să îndeplinească condițiile pentru apropierea de Uniunea Europeană. O invit pe excelența sa să ne adeseze câteva cuvinte, 10-15 minute maxim, după care vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc! Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, sunt uh, onorată și îmi face plăcere să iau cuvântul în Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European și vă mulțumesc pentru această șansă unică pe care mi a oferit pentru a vorbi despre oportunitățile și șansele eh, Georgiei în calea sa de apropiere de Uniunea Europeană. Vreau să exprim eh, gratitudinea eh, Georgiei și a georgienilor față de Parlamentul European și față de poziția pro-georgiană din ultimele rezoluții adoptate. Cooperarea noastră bilaterală este uh, una fructoasă și datorită acestui sprijin și în continuare contăm pentru, pe expertiza și sfaturile dumneavoastră uh, pentru a restabili democrația și regula statului de drept în Georgia. Tratatul de la Lisabona a operat unele schimbări majore în Uniunea Europeană, în special în uh, ce privește Parlamentul European, care acum are competențe sporite, o voce mult mai bine auzită și un rol mai clar în arhitectura instituțiilor europene. Cu aceste uh, elemente în gând, noi, georgienii, contăm pe uh, sprijinul dumneavoastră pentru împlinirea năzuințelor noastre europene. Orice oportunitate de a deschide noi dialoguri cu dumneavoastră este importantă pentru noi. Și acum permiteți-mi să vă împărtășesc poziția Uh, și georgiană și agenda georgiană de integrare europeană în lumina recentelor evenimente de politică externă din regiune. Voi vorbi și despre provocările post-Vilnius, care, la care se adaugă și factori externi. Și în concluzia vă voi prezenta așteptările Georgiei față de summitul de la Riga cu privire la parteneriatul estic în 2015. Mai întâi, să fie foarte clar, integrarea europeană și euroatlantică este principalul jalon al politicii interne și externe georgiene. Este un obiectiv susținut de toate partidele politice și de poporul georgian. Rezultatul eh, alegerilor prezidențiale din octombrie 2013 au arătat foarte clar care sunt aspirațiile europene ale poporului georgian. În același timp, suntem conștienți de faptul că integrarea europeană este un proces intern continuu care implică reforme ample. De la eh, venirea sa la putere în 2012 și angajându-se pe calea integrării europene, guvernul a inițiat și implementat reforme economice și politice cheie care vin să consolideze democrația, statul de drept, independența justiției, drepturile omului și e, eh, drepturile umane, în același timp cu bunăstarea socială. 2013 a fost un, un an foarte important cu multe comemorări și evenimente importante voi da câteva exemple din aceste evenimente importante. Democrația georgiană trece acum la o nouă treaptă a consolidării democratice. Alegerile din octombrie 2013 au fost apreciate ca fiind libere și juste. Poporul georgian a arătat că nu mai tolerează devierile de la această cale de evoluție democratică este poate cea mai importantă realizare. Un alt indicator al consolidării democratice a Georgiei am amendat Constituția astfel că am intercalat mai multe etape de verificare reciprocă între legislativ și eh, judiciar în același timp am uh, operat unele modificări în Parlament pentru a consolida și aprofunda reprezentarea democratică. Uh, instanțele au recapatat treptat încrederea oamenilor. Mass media georgiană s-a eliberat de presiunile politice ca în orice altă democrație. Protecția drepturilor omului și libertăților uh, fundamentale sunt între prioritățile noastre. Strategia pentru drepturile omului a fost prezentată în public recent și este în curs de adoptare de către guvern chiar în această săptămână. În acest context, suntem recunoscători pentru contribuțiile pe care le-am primit din partea unor parteneri europeni. Uh, Georgia este și un loc în care poți să investești ușor și în care există un uh, climat uh, de afaceri și antreprenorial foarte bun. În ciuda pro- provocărilor economice, bunăstarea socială a crescut. A fost introdusă o nouă asigurare de socială și de sănătate. Guvernul tocmai finalizează Ehm, lucrările, de demersurile sale pentru alinierea cu strategia UE 2020, asigurându-se că în Georgia, în cele ce urmează, va exista un climat de creștere economică și de bunăstare socială. Ne așteptăm ca în 2014 economia georgiană să crească cu 4 până la 5%. Aspirațiile ferme pro-europene ale Georgiei au făcut ca 2013 să fie un an de mare succes pentru relațiile UE-Georgia. Mai întâi, la summitul de la Vilnius, am demarat uh, în cadrul acordului de asociere o zonă de liber schimb aprofundat. Considerăm că acest acord este un fel de master plan pentru europenizarea țării noastre. Acest acord arată o clară schimbare în uh, asocierea noastră politică și afilierea noastră politică. În același timp, uh, marchează și uh, momentul începerii unei armonizări și integrări economice cu Europa. Încercăm să deschidem noi și importante oportunități pentru afacerile europene în Georgia și sperăm că comunitatea economică și de afaceri georgiană ca și cea europeană vor face uz de aceste posibilități. Un alt eveniment uh, important a fost sparafarea participării Georgiei la uh, uh, operațiunile de gestionare a crizelor conduse de forțele europene. Motivul pentru care am uh, Motivul uh, pentru care ne-am alăturat forțelor europene civile și militare este tocmai să arătăm că putem fi un partener de încredere uh, pentru Uniunea Europeană și în relațiile de vecinătate bilaterale, cât și în plan global. Am consemnat progrese semnificative în ce privește prima fază legislativă de relaxare a regimului de eliberare a vizelor mobilitatea consolidată, un regimul de liberalizare, liberalizat al vizelor, trebuie să fie un element obligatoriu în uh, apropierea de Uniunea Europeană care să fie resemțit de cetățeanul georgian. Prin, uh, sperăm ca până la summitul parteneriatului estic de la Riga anul viitor să putem îndeplini condițiile pentru această liberalizare a vizelor Sigur că ă, alături de oportunități apar și provocări. Mai întâi, Georgia trebuie să semneze acordul de asociere UE-Georgia cât se poate de repede. Noi salutăm disponibilitatea UE de a depune toate eforturile necesare pentru semnarea acestui acord înainte de toamnă. De partea noastră, facem tot ce e necesar pentru a face posibil acest lucru. A doua observație pe care aș vrea să o fac este că suntem determinați mai mult decât oricând să punem în acțiune toate angajamentele noastre politice în beneficiul cetățenilor georgieni. Suntem hotărâți să intensificăm reformele noastre, pentru a ajuta și astfel impunerea în aplicare a acordului de asociere, un proces foarte exigent. În, acel, în același timp, semnarea și aplicarea acordului de asociere presupune și o serie de reforme costisitoare pe care guvernul nostru s-a angajat să le întreprindă. Tocmai de aceea, agenda noastră politică este deja ajustată la cerințele care ne parvin uh, pe calea acestui acord de asociere. Credem că astfel vom putea să beneficiem de, un, uh, de o susținere completă din partea UE conform principiului more for more, mai mult pentru mai mult. În acest context vreau să salut Uh, recentele declarații ale comisarului Füle de la conferința de, pentru securitate din München. Perspectiva UE, acea luminiță de la capătul tunelului, așa cum a numit-o domnul Füle, trebuie să fie un catalizator deschis tuturor statelor din parteneriatul estic, inclusiv pentru Georgia. Angajamentul nostru este foarte clar. Vrem să demonstrăm că putem progresa pe calea modernizării și europenizării Georgiei. Și sperăm că în cele din urmă și Uniunea Europeană va recunoaște viitorul european și perspectiva europeană a țării mele, precum și a celorlalte țări dedicate din cadrul parteneriatului de est. Dragi prieteni, Astăzi este momentul în care avem nevoie mai mult decât oricând de solidaritatea și pretenia uh, dumneavoastră, mai ales având în vedere factorii externi o serie de parteneri din partenerul, parteneriatul estic, incluzând Georgia, se află sub presiuni extinse din partea Rusiei, în special din ultimele luni. Acestea încearcă să contracareze aspirațiile europene ale acestor țări despre care vă vorbesc și Parlamentul European a fost printre primele instituții ale Europei Democratice care s-a pronunțat împotriva acestor tendințe ale Rusiei și a reiterat de fiecare dată când era posibil îngrijorarea sa în această privință. Nu avem nicio îndoială și nicio ilu- iluzie că acțiunile Moscovei sunt provocatoare și ele se manifestă chiar acum înainte de în pragul semnării acordului de asociere. Vom rămâne însă vigilenți pentru a preveni orice escalare de violență care ar putea să preîntâmpine sau chiar să facă să eșueze semnarea acordului. Nu este vorba de orice acord internațional pe care Georgia semnează și este vorba de pecetuirea viitorului european al Georgiei în cadrul parteneriatului estic, Uniunea Europeană trebuie să se folosească de toate competențele și puterile sale pentru a uh, nu permite imixtiunea unui parteneriat terț în relațiile sale cu partenerii din cadrul parteneriatului estic. Și trebuie să se gândească și la uh, contracararea unor măsuri coercitive la adresa partenerilor din parteneriatul estic. Fiecare uh, națiune are dreptul de a-și formula și de a-și pune în aplicare propria uh, politică externă în acord cu actul final al OSCE. Lower. Domnilor și domnilor, de lungul anilor am, încep- am încercat să luptăm împotriva presiunilor în relația cu Rusia. Guvernul precedent um, rus uh, a promis să nu uh, promoveze ocuparea. Georgia a introdus un uh, regim de călătorie fără vize pentru ruși uh, și pentru a face să scadă și mai mult tensiunile am început să explorăm posibilitățile de cooperare fără um, aduce prejudiciu um, integrității teritoriale și independenței Georgiei. Piața Rusiei s-a deschis produselor din Georgia, transporturile s-au îmbunătățit și contactele între oameni s-au intensificat. Georgia a hotărât să participe la Jocurile Olimpice de la Sochi. Abordarea noastră a fost clară când am luat această decizie și anume să nu amestecăm sportul cu politica. Dar, ca reacție la aceste măsuri, Federația Rusă, din potrivă, a încercat să atace odată cu Jocurile Olimpice de la Sochi um, integritatea teritorială a Georgiei, promovând așa numitul statut independent al regiunilor ocupate din Georgia și a creat o zonă de securitate de 11 km în Abhazia. Astfel, um, anumite uh, elemente pozitive din domeniul economic și relațiile dintre oameni uh, nu au afectat nicicum uh, zonele de conflict. În ciuda acordului de încetare a focului, Moscova își continuă activitățile de instalare de garduri și de sârmă ghimpată în zonele ocupate, cu, cu implicații umanitare deplorabile pentru populația locală. Federația Rusă probabil va continua uh, să facă presiune asupra Georgiei. După suspendare în urma sprijinului internațional, acest proces ilegal a fost reluat cu noua plomb și afectează viața de zi cu zi a populației din zonă și încalcă, bineînțeles, drepturile lor fundamentale. Barierele artificiale din uh, zonele ocupate depășesc 50 de kilometri și au un impact umanitar grav asupra vieții a 200 de familii din zonă. Federația Rusă probabil va continua uh, să crească presiunea asupra Georgiei. Guvernul nostru va continua să coopereze cu Uniunea Europeană și alți parteneri uh, europeni pentru a preveni deteriorarea situației și mai mult. Sprijinul politic și declarațiile Parlamentului European din rezoluțiile sale, în care menționează aceste procese ilegale, este esențial pentru noi. 2014 este un an important în relațiile UE-Georgia. Acum 10 ani, Georgia a intrat în politica europeană de vecinătate uh, și acum 5 ani a intrat în parteneriatul estic. În uh, încheiere doresc să subliniez ceea ce uh, am promis și ceea ce vom realiza în urma summitului de la Riga. Vom continua reformele aprofundate conform angajamentelor luate în acordul de asociere. Promitem să ne consolidăm realizările democratice și să rămânem un model de evoluție democratică a regiune. Sperăm că vom semna acordul de asociere în toamna acestui an. Suntem gata să participăm la programele europene, cum ar fi Creative Europe, Erasmus+, Plus, Horizon 2020, Horizon 2020 și să explorăm noi căi de cooperare în cadrul politicii externe și de securitate comune. Vom începe negocierea acordului de asociere, vom face eforturi uh, pentru a răspunde recomandărilor uh, Comisiei uh, pentru eliminarea vizelor pentru călătorii pe termen scurt pentru cetățenii Georgiei. Vom pune în aplicare proiecte în domeniul transportului, energiei, învățământului și culturii și sperăm că rolul Uniunii în rezolvarea pașnică a conflictelor în zona Georgiei va crește vom aplica noi instrumente de asistență. Um, sunt convinsă că prin eforturile noastre comune aceste lucruri vor deveni realitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Excelență! Spune domnul Pașcu. Colegii doresc să pună întrebări. Voi ține cont de timp, având în vedere că avem multe solicitări, vă rog uh, să vă limitați întrebările la două minute. Are mai întâi cuvântul domnul Lizec, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Nimeni nu a vorbit poloneză până acum, așa că voi vorbi eu această limbă. Doamnă ministru, oratorul se întrerupe. Funcționează acum interpretarea din limba polonă. Mă auziți, doamnă ministru? Domnul ministru, doresc să vă mulțumesc pentru determinarea de care a dat dovadă guvernul uh, din Georgia în cadrul aspirațiilor sale pentru a ne aprofunda relațiile și pentru a semna acordul de asociere. Știți uh, mai bine decât noi faptul că Georgia este încurjurată de țări cu comportamente variabile și relațiile cu acestea uh, nu sunt uh, egale, să spunem. Întrebarea mea se referă la situația internă din Georgia, despre care am vorbit de mai multe ori. Aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu viitorul parteneriatului estic. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu ceea ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a convinge, dincolo de Georgia și Moldova și alte state din zonă, pentru ca acestea să vă urmeze exemplul. Ce putem face noi pentru a aprofunda relația cu Ucraina, Azerbaijan sau Armenia? Mulțumesc! Vă mulțumesc. Doamna Gomez. Doamna ministru, îmi cer scuze mai întâi pentru că nu am venit la timp și nu v-am putut asculta întreaga intervenție. Așa că risc să vă pun o întrebare uh, sau să mă refer la un lucru despre care ați vorbit deja. Pot să vă spun că am fost foarte impresionată când am fost în țara dumneavoastră în cadrul delegației Parlamentului European de anul trecut. Și aș dori să vă întreb Având în vedere că am fost în Osetia de Sud, unde uh, Rusia a construit uh, garduri, cum evoluează situația? S-au dezghețat vreun pic relațiile? Pentru că impactul asupra populației locale, um, asupra uh, statelor din zona de frontieră era important. Sau, din potrivă, lucrurile s-au complicat și mai mult. Știu că după schimbarea președintelui se spera ca lucrurile să se amelioreze. Aș dori să ne spuneți cum vedeți situația actuală. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Sara Franca. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului Partidului Popular European aș dori să vă, urez mult, să vă urez bun venit, doamnă ministru. Dumneavoastră știți că Parlamentul nostru a susținut în mod clar orizontul european pe care îl poate avea țara dumneavoastră și, în mod concret, aici mă aflu în sală, prin Este clar că ne aflăm acum în pragul semnării acestui acord de asociere la care dumneavoastră v-ați referit și e clar că există anumite dificultăți care au tensionat relațiile cu Rusia, mai ales aceste teme de integritate teritorială. Și e clar că noi în ultima rezoluție am accepta, adoptat, am menționat aceste aspecte și le-am mai păcat și cu ocazia summitului UE Federația Rusă. Acum aș dori să știu, după Jocurile Olimpice de iarnă care este situația și în ceea ce privește integritatea teritorială aș dori să vă întreb dacă nu cumva ați putea să ne informați în ceea ce privește negocierile care există în momentul de față între trimisul special pentru Rusia din partea țării dumneavoastră și uh, ministrul rus pentru afaceri externe. Și cred eu, doamna ministru, că am avut ocazia să discutăm de mai multe ori pe teme care ne îngrijorează, spre exemplu justiția din uh, țara dumneavoastră Uh, am văzut că un fost prim-ministru a fost condamnat pentru cu o sentință de 5 ani de zile. În fine, noi nu vrem să prefigurăm acum despre inocența sau culpabilitatea celor care sunt implicați în procese în curs. Însă e clar că uh, trebuie să putem discuta despre standardele de libertate și drepturi fundamentale aplicabile în țara dumneavoastră. Deci aș vrea să vă întreb dacă ați putea să ne prezentați anumite detalii în ceea ce privește relațiile dumneavoastră cu țări importante cum ar fi Armenia, Azerbaijan și Turcia și dacă eventual ne puteți confirma zvonurile uh, difuzate acum în mass media și faptul că există negocieri între președintele Putin și președintele țării dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, now, Mr. Mulțumesc. Domnul Van are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să o văd pe doamna ministră aici la Parlamentul European, însă a fost ambasador în țările de jos. Am vorbit pentru prima dată atunci când Rusia a ocupat țara dumneavoastră. Și Aș dori să mă refer la un aspect deja menționat de colegi. Rusia dorește să-și extinde zona de ocupație încet, încet. Ce putem face noi, Uniunea Europeană? Ce poate să facă Europa Occidentală și Statele Unite? pentru a vă sprijini să găsiți o soluție. Știu că guvernul actual a spus uh, chiar înainte de alegeri că dorește să se apropie de Rusia, dorește să discute cu Rusia. Doresc să vă întreb dacă au avut loc discuții productive cu Rusia și țările din parteneriatul estic încearcă să fie să acționeze la fel. Problemele sunt aceleași în Ucraina, în Moldova, în Georgia. Uh, Rusia dorește să-și stabilească această zonă de hinterland și noi nu trebuie să acceptăm asta, pentru că sunteți țări independente. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Donjon. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, vă mulțumesc pentru prezentarea introductivă. Nu voi reveni la aspectele evocate de, de colegul Salafranca, care mă preocupă și pe mine. E vorba de așa, această justiție selectivă de care ne temem în țara dumneavoastră. Eu aș avea două întrebări. În primul rând, în legătură cu relațiile cu Rusia. Eu am fost observator în momentul um, alegerilor legislative din Georgia, care a fost, au fost câștigate uh, foarte clar de Georgian Dream și o mare parte a campaniei a fost făcută pe normalizarea relațiilor cu Rusia, uh, pe ce are Georgia de câștigat din noua relație cu, cu Rusia și se pare că în guvernul dumneavoastră, dar și în guvernul Ianușvili, mulți uh, membri erau foarte bine plasați pentru a cunoaște Rusia, dar uh, nu reușiți să avansați. Rușii nu vă fac niciun fel de cadou, nu obțineți ceea ce spuneați că veți obține, ce nu obțineau guvernele precedente. Deci am impresia că abordarea dumneavoastră este foarte naivă. Uh, este un eșec politic faptul că promisiunea normalizării relațiilor cu Rusia nu a putut fi ținută. Cum explicați dumneavoastră asta? Acum, un alt aspect, tot în legătură cu afacerile externe ale Georgiei, se spune că Georgia ar putea contribui în mod semnificativ la operațiunea europeană Republica Centrafricană. Vă întreb dacă ați luat de decizie în acest sens și dacă da, ne puteți spune mai multe despre asta. Mulțumesc! Graham. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Graham Watson. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur că doamna ministru este prezentă astăzi printre noi este o persoană foarte experimentată în afacerile externe ca reprezentantă a țării sale în străinătate. Doresc să o felicit pe doamna ministru și pe guvernul său pentru progresele mari făcute în Georgia. De Georgia, mă scuzați. Aș dori să pun o întrebare în legătură cu un aspect transmis de colegii de la Comitetul Regiunilor. E vorba de suspendarea din funcție a primarului ales al orașului Tbilisi. Puteți să ne dați mai multe informații despre asta? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, îl așteptăm aici pe domnul Brock și uh, uh, promisesem să răspund la unele întrebări în limba germană. Din păcate nu este aici, am vorbit uh, cu el la telefon înainte să vină încoace, am înțeles că este în drum spre Berlin și îmi pare foarte rău că nu am putut să ajung să-l văd, dar vreau să mă țin de uh, promisiunea uh, făcută și să răspund în limba germană la întrebările care mi-au fost adresate, dacă dumneavoastră nu aveți nimic împotrivă. <laughs> Vă mulțumesc. Be happy to listen. Um, so, um, um, ich werde dann, ich, ich werde auf die voi încerca să răspund la întrebări individuale, dar sunt întrebări care sunt complementare și unele chiar se suprapun. Tocmai de aceea uh, îmi permit să le și grupez puțin pe teme distincte. În ce privește vecinii noștri și relațiile cu țările învecinate, respectiv viitorul parteneriatului estic. Aici am primit mai multe întrebări. De asemenea, relația noastră cu Ucraina, Armenia și Azerbaijan. Georgia a fost foarte bucuroasă să devină membra parteneriatului estic acum 5 ani împreună cu cinci alte uh, țări. Noi atunci uh, credeam că vom putea merge pe aceeași cale uh, împreună. Din păcate au rămas doar două țări din acest grup care vor semna în august acordul de asociere. Noi ne mândrim că suntem printre aceste două țări și vom face tot ce ne stă în potință pentru a ne atinge obiectivul politic declarat. În ce privește celelalte țări, nu pot să spun decât că este dreptul suveran al fiecărui stat, al fiecărei țări, să decidă pe ce cale vrea să se angajeze. De aceea, nu cred că ar trebui noi să ne amestecăm în vreun fel în a încerca să corectăm sau să modificăm, să influențăm oarecum eh, deciziile luate de alte țări toate țările care au arătat uh, ambiții diferite în cadrul parteneriatului estic au, au, au motive întemeiate. Pentru Armenia problemele sunt uh, specifice, cum ar fi securitatea, dependența energetică de Rusia, la în cazul Ucrainei, situația a fost cu totul alta. Eu sper că, independent de cele care se întâmplă azi în Ucraina, se va găsi, se va putea găsi o cale pentru soluționarea acestei probleme în format de, într-un format de dialog. Pentru că sunt probleme care, uh, care privesc întregul popor uh, uh, ucrainean. Um, în, în alte țări uh, situația este uh, foarte clară, nu cred că se vor schimba prea curând uh, lucrurile. În Georgia, de pildă, știm că decizia luată este susținută de națiunea georgiană și de aceea cred că pot să afirm cu siguranță că vom semna acordul de asociere în august. În ce privește presiunea exercitată de Rusia în contextul uh, semnării acordului de asociere cred că această presiune de partea Rusiei va continua în aceeași uh, parametri. Uh, se va continua cu montarea sârme ghimpate, un proces care s-a suspendat pe durata Jocurilor Olimpice de la Soci, dar uh, odată ce jocurile se vor fi încheiat, eu sunt sigură că se va continua cu aceste instalații de frontieră. Ceea ce mă îngrijorează și mai mult este extinderea zonei de securitate, așa numite zone de securitate, cu 110 km. De asemenea, ne temem ca după uh, Jocurile Olimpice să rămână toate așa cum uh, au fost. Adică, uh, nu cred că se va reveni la, la, la refacerea traseului frontiere între Georgia și Rusia și cred că, din păcate, uh, uh, această mutare a frontierei 11 km în interiorul teritoriului georgian va rămâne definitivă. De asta mă tem eu. Este o provocare ce trebuie luată foarte în serios și de care noi ne temem Aici uh, sperăm să obținem uh, susținerea organizațiilor internaționale, să obținem un sprijin din partea partenerilor noștri și, nu în cele din urmă, din partea Uniunea Europeană și din partea Parlamentului European. Baricadele care care separă Osetia de Sud de, de teritoriul controlat de uh, administrația centrală, este o, o, această baricadă face ca viața oamenilor din regiune să fie mult îngreunată, drepturile lor fundamentale sunt încălcate, oamenii nu au uh, dreptul să, uh, fie educați în limba lor maternă, nu au libertate de mișcare, nu au acces la servicii și de asistență de sănătate și asistență socială. De aceea, familiile care sunt direct vizate, ele suferă foarte mult de pe urma acestei situații. Doamna Gomes, m-ați întrebat dacă au fost decongelate, dezghețate aceste relații, dacă ele sunt încă la fel de, de înghețate ca pe vremuri. Din păcate, nu avem relații foarte intense, avem câteva contacte sporadice pe care încercăm să le păstrăm la fel de, de, de puternice cum sunt ele acum și încercăm să ajutăm oamenii dincolo de linia de, de, de, de ocupare uh, de ocupație ă, așa cum putem. Există preocupări în domeniul social, în domeniul ă, sanitar, al serviciilor de sănătate și oamenii de dincolo de zona de, ă, de frontiera de ocupație, dacă doresc să beneficieze de serviciile noastre, ele pot să facă acest lucru. Noi vrem prin atitudinea noastră să le arătăm acestor oameni că suntem dispuși să ajutăm și că această linie de separare nu este ceva ce e acceptat din partea noastră, ci este de fapt o linie de separare care a fost instalată de forța de ocupare în detrimentul populației respective. În legătură cu formatul uh, promovat de uh, Uh, uh, fostul prim-ministru Ivanișuli, fost ministru de externe, să știți că de fapt este vorba de același guvern, doar cu un nou ministru de externe. Um, un, este un format uh, care s-a a făcut posibil ca produsele agricole georgiene să poată fi din nou desfăcute pe piața rusească. dar la atât se și rezumă acest al doilea format al relațiilor uh, noastre cu Rusia. Geneva rămâne de aceea cel mai important loc de manifestare a dialogului și a relațiilor uh, ruso-georgiene. Din păcate, însă, acest format uh, Geneva nu, nu a progresat deloc și de 26 de runde de negociere ne aflăm uh, în exact aceeași fază ca și în 2008. Avem însă speranța că noile circumstanțe, de pildă uh, încheierea cu succes a Jocurilor Olimpice, Așadar avem speranța că aceste evenimente, circumstanțe pozitive uh, pentru Rusia vor avea și efecte și un impact pozitiv asupra negocierilor de la Geneva. În plus, la Geneva există și unii actori noi. Există un nou uh, președinte al OSCE, care este Elveția. În curând vom avea și un nou înalt însărcinat al Uniunii Europene pentru regiunea noastră, și s-ar putea ca și eh, aceste noi persoane să poată induce o schimbare, o unire din loc a lucrurilor eh, pentru ca lucrurile să meargă înainte. posibilă întâlnire care a fost menționată în legătură între uh, președinții georgian și rus este o chestiune intens dezbătută în uh, Georgia în prezent. Un jurnalist l-a întrebat pe președintele rus într-o conferință de presă dacă ar fi dispus să, uh, să întâlnească pe președintele georgian și pentru că răspunsul la această întrebare a fost unul pozitiv, Sigur, tema a devenit imediat de maximă actualitate în Georgia și a fost reluată de toți jurnaliștii de presă. Însă nu pot să confirm pregătiri concrete pentru o astfel de întâlnire. Este vorba doar de o replică dată de președintele rus și nici din partea noastră nu s-au luat uh, măsuri pentru organizarea unei întâlniri la cel mai înalt nivel între reprezentanții celor două state. În 5 martie este programată în următoarea întâlnire între Arbașiță și Karasin și cum auzim din partea Rusiei, uh, această temă a posibilă întâlnirii a celor doi președinți va fi și ea discutată la următoarea rundă de la Geneva. Toate temele sunt deschise, nu excludem nicio temă de discuție și noi am semnalat deja disponibilitatea noastră uh, dacă există Uh, posibilitatea și perspectiva posibilă a unei astfel de întâlniri, noi vom uh, fi de acord cu organizarea ei, fără îndoială. M-ați întrebat dacă guvernul nu cumva este naiv, considerând că consideră că în acest format ar putea fi posibilă ameliorarea relațiilor cu Rusia. Și ați întrebat dacă aceste încercări uh, nu sunt deja sortite eșecului. Știți, recent am avut o reuniune a Comisiei uh, NATO-Georgia aici la Bruxelles. Și mulți reprezentanți ai statelor membre NATO ne-au mulțumit în mod explicit și respectat pentru faptul că am încercat să venim în întâmpinarea Rusiei prin pași constructivi în negocieri, încercând să controlăm și să stabilizăm tensiunile din regiune. Eu cred că este un punct bun și pentru noi, dar și Uh, și pentru NATO este la fel de bine că mm, reușim uh, să ne discutăm problemele cu Rusia într-un climat uh, de, de, de lipsit de, de, de violență și de tensiuni. Și în ce privește presiunile dinspre Rusia, trebuie să fie foarte, foarte clar. Niciun stat terț nu are voie să aibă vreo influență asupra dialogului pe care Uniunea Europeană îl poartă cu un stat care ar dori cândva să aparțină de Uniunea Europeană. Deci, trebuie să fie uh, foarte clar că uh, că dacă nu mai promovăm, promovăm această atitudine imperialistă din partea Rusiei, atunci vom putea uh, în sfârșit să promovăm și posibilitatea Georgiei de a-și urmări în plan politic obiectivele proprii. În același, același lucru este valabil și pentru NATO. NATO trebuie să dea un semnal foarte clar că Rusiei că Rusia nu poate uh, avea un drept de veto aici. NATO este de asemenea un factor de stabilizare, arătând tuturor că nimeni nu poate submina și periclita aceste priorități eh, clar eh, trasate ale politicii externe eh, georgiene. De asemenea, cred că Vă rog să mă scuzați, vorbitoarea se întrerupe. Das ist das Wetter in Georgien. Să știți că mă plâng de vremea din Georgia, nu de la Bruxelles. There was no snow. But, uh... Chairman, I think the foreign minister needs... Domnule președinte, uh, cred că ar trebui să serviți o pahar de palincă, domnule ministru. Non-official suggestion, yes. Da, o sugestie neoficială din sală, am notat. Um, auf die äh, Frage eingehen, was în ce privește a, întrebarea legată de așa numită justiție selectivă, ați vorbit de arestarea primarului general al Tbilisiului. Acest lucru, această informație nu este corectă. Fostul prim-ministru al Georgiei a fost condamnat uh, astăzi la 5 ani de închisoare. Eu am primit de altfel informația chiar aici, la Bruxelles. Um, această fază, așa numite uh, justiției selective, de care au vorbit partenerii noștri, cred că această fază a fost depășită. Noi cred că am demonstrat că justiția a devenit independentă, mai independentă decât oricând. Uh, departe de mine gândul de a, de a spune că, că justiția din Georgia este 100% pură și nu se mai lasă influențată de nimeni. Dar dacă comparăm situația de azi cu cea de acum câțiva ani, atunci semnele sunt foarte clare. Este foarte clar că nimeni nu este mai presus de lege, nici în Georgia. Și dacă un proces se desfășoară într-o manieră transparentă și bazat pe uh, dovezi și evidențe clare, atunci acest proces nu trebuie criticat și nici nu mai trebuie vorbit de, uh, de justiție selectivă în Georgia. Vorbim de cazuri de spețe foarte concrete, de dovezi foarte concrete prezentate de Uh, procuratură și instanța care este independentă, care niciodată nu a fost atât de independentă ca azi, s-a pronunțat într-o manieră care acum câțiva ani n-ar fi fost posibilă. Merabeșvili a fost uh, uh, uh judecat uh, și găsit vinovat în trei uh, capete de acuzare. De altfel, pentru aceste trei capete de acuzare ar fi putut uh, primi chiar mai mult de 5 ani. Pentru că pe vremuri, în codul penal, au fost uh, însumate uh, pedepsele primite pentru diferite capete de acuzare, iar astăzi se aplică prin sentință definitivă a cea, cea mai lungă perioadă de detenție care este dată practic pentru cea mai gravă infracțiune. Deci oricum situația este diferită față de acum 2-3 ani când se dădeau câte 20-25 de ani de închisoare. Iar în ce privește primarul general al uh, capitalei, Tbilisi, el nu se află în închisoare, el este anchetat și cred că înainte de finalizarea anchetelor nu trebuie să uh, formulăm niciun fel de uh, judecăți. Eh, procesul ca și justiția în general sunt observate intens și de aproape de UE și de OSCE și în ultimul raport al OSCE pe tema justiției se spune foarte clar că eh, instanțele eh, au devenit independente, că justiția este independentă și că procesele sunt desfășurate cu maxim de transparență. Este o realizare a anilor trecuți, a anilor în care au fost uh, judecați eh, până la 300 de mii de oameni, dintre care doar foarte puțini au fost eh, eliberați condiționați sau au fost eh, judecați cu executare cu suspendare. Eu cred că putem fi mândri de aceste realități. În curând, în țara noastră se vor desfășura alegeri locale și n-am vorbit despre aceste lucruri în discursul meu. Pregătirile sunt însă întoi. toi Eh, pragul pentru alegerea primarilor va fi de 50%, o situație eh, unică, eh, de altfel și nouă în Georgia. Alegerile vizează nu numai capitala Tbilisi, ci și 12 municipalități. Și aceasta este un, o, un pas important în direcția democratizării țării noastre. Să știți că luăm foarte în serios recomandările din partea Uniunii Europene din partea experților altor instituții și organizații care sunt active la noi. Eu cred că alegerile locale vor reprezenta un, în luna iulnie un nou și sperăm ultim test de funcționare a democrației și cred că după această dată nu va trebui să mai vorbim despre periclitarea uh, sau provocările adresate la, democrație, la adresa democrației din uh, Georgia. M-ați întrebat în legătură cu Armenia, Azerbaijan și Turcia. Cu toate aceste trei țări avem relații excelente. Cu Azerbaijanul și Turcia avem uh, relații mai intensive decât cu Armenia, pentru că avem în comun multe uh, proiecte economice și legate de energie. Dar uh, Georgia este un, și Tbilisi este un loc în care cu toții ne putem întâlni pentru a coordona eforturi de colaborare regională. Azerbaidjanul și Turcia sunt parteneri comerciali importanți pentru Georgia și, și noul proiect de cale ferată Baku-Tbilisi-Kars este uh, Uh, un proiect care va urma să fie uh, inaugurat în 2015. Este de altfel un exemplu foarte bun de cooperare regională. Cred, cred că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumim foarte mult. Mi-aduc aminte ceea ce spunea un fost uh, președinte al Macedoniei despre Balcani. Spunea că în uh, această zonă atât memoria cât și cuțitele sunt lungi. Să nu generalizăm, pentru că și eu vin din această zonă, dar oricum vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, uh, mulțumesc colegilor pentru întrebări și acum că țara dumneavoastră, a, și vă urăm țării dumneavoastră să rămână mai mult ca niciodată pe care integrării europene. Mulțumesc! <coughs> Uh, Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mi s-a cerut să conduc ședința de vot. Dacă sunteți de acord, vom vota imediat. Vă rog să dați dovadă de înțelegere pentru că mă ocup pentru prima dată în viața mea de voturi. Deci, uh, vă cer îngăduința. Aș dori să încep uh, prin a-l întreba pe domnul raportor dacă dorește să spună câteva cuvinte despre subiect sau dacă are observații. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi reveni la text la conținut, aș dori să mulțumesc coordonatorilor și raportorilor din umbră din celelalte grupuri cu care am cooperat în mod foarte constructiv și le mulțumesc pentru asta. Ehm, și să adaug două lucruri. Unu, în legătură cu mai multe amendamente am cerut vot negativ, nu pentru că nu eram de acord cu conținutul, ci din cauza formei, pentru că aceste amendamente uh, sunt oarecum redundante, chiar dacă multe puncte sunt foarte pertinente pentru că, bineînțeles, când vorbim despre o abordare globală, <laughs> practic putem vorbi despre orice, dar dacă vorbim despre orice, raportul uh, se diluează oarecum și nu mai transmite mesajele cheie pe care dorim să le transmitem. Și un aspect foarte precis cu, uh, în legătură cu amendamentul 50 al doamnei Kronberg la aliniatul 16. La liniatul 16 am uh, criticat poate prea mult coordonarea în planificarea politicii externe între diferiții actori implicați. Doamna Kronberg a depus un amendament pe care îl consider pertinent, dar care se referă la punerea în aplicare. Eu vorbeam de planificare, dânsa vorbește de punere în aplicare. Cred că cele două aspecte sunt complementare Aș propune să păstrăm aliniatul meu original care critica planificarea și să adăugăm un amendament oral cu cea mai mare parte a textului doamnei Kronberg pentru a adăuga, deci, contribuția dânsei la acest aliniat uh, în mod pozitiv. Astfel, uh, un amendament oral se adaugă la aliniatul 16, citesc în engleză, după Policies on the Ground am avea text note, deci ia notă de faptul că delegațiile UE și așa mai departe și până la activitățile uh, PESC. Iată care este amendamentul oral pe care îl propun pentru a păstra textul uh, doamnei Kronberg. Iată ce am avut de propus. Vă mulțumesc. Deci, când ajungem la amendamentul 50, ne vom aminti de această adăugire și vom putea să o votăm în consecință. Dragi colegi, dacă sunteți de acord, propun să începem să votăm. La aliniatul 1 avem amendamentul 4. Îl votăm prin ridicare de mână. Cine este pentru amendamentul 4? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și s-a închis votul. Amendamentul 5. S-a deschis votul. Cine e pentru acest amendament? Cine e împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Să verificăm. Verificăm. Vot electronic pentru amendamentul 5. Yes, okay. Thank you. Let's see. So it is in... Mulțumesc. Să vedem, da, într-adevăr se adoptă. Amendamentul 6. prin ridicare de mână. S-a deschis votul. Cine este pentru amendamentul 6? Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru acest amendament de compromis? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 7. Îl votăm prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12 al domnului Van Orden. Poate vă convinge să faceți ceva. Cine este pentru? Mulțumesc, domnule Tanăc. Uh, cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru acest compromis? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 19. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Cine este? Nu? Devine... Uh, da, cine este pentru amendamentul 21? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Who's in favor of Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat, dar haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 29. Thank you. I close the vote. Mulțumesc, am închis votul. Se adoptă. Da, exact așa cum credeam și eu. Mulțumesc. Bun, compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptăm. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Marta, spune doamna președinte, se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotriva, Yes. Oh, well. Okay, so we need to go a little bit. Ah. Ne întoarcem la 43, pentru că 43 trebuie votat, având în vedere că 42 a fost respins. Bun, atunci, 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm în așa fel încât să fim absolut siguri. Așa că să ridicați mâinile mai sus data viitoare. Bun, 43. S-a deschis votul. Okay, close vote. S-a închis votul. Adoptat cu diferența de un vot. Patruzeci și trei. Verificare. A votat toată lumea? Atunci închid votul și vom vedea rezultatul. Și iată că acum e respins. Bun. Trecem la 45. 45. Cine este pentru 45? Împotrivă? Abțineri. Cred că e aceeași majoritate, nu? Dar haideți să verificăm. Verificăm 45, electronic. S-a deschis votul electronic la 45. I close the vote. The verification. S-a închis votul. E aceeași majoritate. Iată că am verificat de aici. Bun, 44 acum. 44. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 46. Pentru. Împotriva. Să verificăm 46. Okay, has everybody voted? There's one more vote. A votat toată lumea, mai lipsește un vot. A uitat cineva să voteze sau a părăsit sala? Bun, s-a votat acum, s-a închis votul. Aceeași majoritate, deci se respinge. 47. Cine este pentru? 47. Împotriva? Haideți să verificăm 47 electronic. S-a deschis votul electronic la 47. Has everybody voted? Yes, I closed the check. A votat toată lumea. Bun, s-a închis votul. Se adoptă. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă abțineri, se adoptă. 50. Colegul nostru, domnul Donjean, a propus un amendament oral care va face legătura cu amendamentul doamnei Kronberg și acest text. Bun. Deci, amendamentul 50 astfel modificat. Cine este pentru? Deci 50 modificat, așa cum a propus domnul Donjon. Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Ok, se adoptă. Acum 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Dar vom verifica 52 electronic. S-a deschis votul. <clears throat> Pardon. Electronic check. Everybody has voted. I closed the... A votat toată lumea, s-a închis votul și a fost respins. 53. Cine este pentru? Împotrivă, 53. Abțineri se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55. Cine este pentru 55? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă și ajungem la 59. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Pentru. Cine este pentru? 60. Împotrivă, abțineri, se respinge. Dar vreau să fiu sigură, așa că haideți să verificăm electronic la 60. Thank you. Uh, yes, Close the vote. Mulțumesc. S-a închis votul. Într-adevăr, se respinge. Mulțumim. 61. Cine este pentru 61? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă la 63, abțineri, se adoptă. Dar haideți să verificăm 63. Și îl votăm pentru că 62 a fost respins. Deci, verificarea electronică la 63, vă rog să deschizi votul. S-a închis votul în mod clar adoptat, însă n-am văzut așa de multe brațe ridicate. Bun, 66 acum. Cine este pentru 66? Împotrivă, și se respinge. 64. Cine este pentru? Împotrivă, și se respinge. 65. Cine este pentru 65? împotrivă, abțineri, se respinge. 67. Cine este pentru 67? Împotrivă. Abțineri. 67 vom verifica pentru a fi siguri. Vă rog, s-a deschis votul la 67. This one for more full. Yeah, thank you. Mulțumesc. S-a închis votul. 14 pentru 14 împotrivă, deci se respinge. Acum 68. Cine este pentru? Împotrivă. Probabil că e la același rezultat, dar haideți să verificăm pentru că e foarte strâns. Deci vă rog, 68 s-a deschis votul. yes, thank you. I can close the vote now. S-a închis votul, exact același rezultat, 14 pentru, 14 împotrivă, se respinge. Acum 69, cine este pentru? 69. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 70, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 70, haideți să-l verificăm în mod electronic. S-a deschis votul. Yes, I can close vote. Da, s-a închis votul. Da, se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72. Cine este pentru 72? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 73. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 74. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 75. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 76 pentru, împotriva, mulțumesc, abține și se adoptă. și șapte e caduc pentru că 53 a fost adoptat și acum amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abține și se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva. Va trebui să verificăm amendamentul 2, vot electronic. S-a deschis votul. Thank you. Um... Mulțumesc. Se adoptă cu un vot diferență. Și ajungem acum la avize. Un aviz din partea DV Can't take them in block because you have different indications. Okay, on the... Bun. Avizul din partea DB, DB, aliniatul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 2, DV2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 3, DV3, cine este pentru? împotriva, abțineri. Haideți să verificăm DV3 ca să fim siguri. S-a deschis votul DV3. Okay. S-a închis votul, se adoptă. Într-adevăr. Aliniatul 4, DV4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 5. DV5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă Aliniatul 5, de v 5 Trecem la aliniatul 6, de v 6 Cine este pentru? Împotriva? Abțineri să adoptă. Aliniatul 7, de v 7 Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Aliniatul 8, de v 8 Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 9, de v 9 cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum vom vota compromisul 9. Compromisul 9. E vorba de avizul din partea Comisiei FAM. Și aici avem o propunere de compromis, compromisul nou pe care îl supun la vot. Cine este pentru acest compromis nou? Mulțumesc. Împotriva. Cum de îndrăzniți? Abțineri. Bun, se adoptă. Și celelalte amendamente sunt caduce pentru că s-a, adoptat compromisul și acum vom avea votul electronic pe uh, proiectul de raport, așa cum a fost el modificat. S-a deschis votul. I need two more votes. Mai nevoie de încă două voturi. Bun, s-a închis votul și se adoptă 23 de voturi pentru, un, 5 voturi, 5 uh, abțineri și un vot împotrivă. Felicitări domnului raportor. Mulțumesc. Okay. Okay, uh, dear colleagues. Dragi colegi, trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că ne-au mai rămas abia 15 minute pentru următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de adoptarea modificării de la Doha la protocolul de la Kyoto la Convenția cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta. Raportor este domnul Indrek Tarand din partea verzilor. Aș dori să știu dacă A, ah, mai avem și pe altcineva responsabil din partea ENVI pe acest raport, dar mai întâi o scurtă prezentare a raportului, vă rog. Vă rog, aveți cuvântul. Um, uh, the introduction would be... Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Introducerea va fi versiunea mai lungă a unui îndemn. Haideți să supunem, să, să sprijinim raportul uh, acesta pentru că pentru că ține seama de toate îngrijorările exprimate de noi în acest Parlament și în instituțiile europene în general, în ceea ce privește politicile noastre de mediu. Și nu cred că trebuie să spun mai mult decât atât. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct. Domnule Howitt, raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților, vă rog. Sincer, aș putea eu să vorbesc mai mult decât raportorul? N-aș putea, nu? Vreau să spun, în ceea ce privește această recomandare, e clar că există anumite îndoieli în ceea ce privește aceste schimbări climatice și noi putem să susținem ratificarea, dar cred că este foarte important să avem un aviz din partea comisiei noastre, pentru că schimbările climatice, așa cum a spus și domnul raportor pe bună dreptate, reprezintă un element important pentru că unele dintre țările pe care noi vrem să le convingem și să-și asume răspunderea ce le revine, spre exemplu Rusia, China, uh, încă nu uh, au participă și prin ratificarea acestui protocol Kyoto 2, e clar că UE va avea un rol de lider în această luptă împotriva schimbărilor climatice și e clar că trebuie să convingem cât mai multe țări la nivel internațional ca acestea să-și asume angajamente, să le respecte și aceste uh, eforturi să ne permită să avem indicatori cuantifiabili pentru a vedea cum anume evoluează situația. Așa că, da, într-adevăr, grupul nostru este foarte bucuros să participe la acest raport. Mulțumesc foarte mult. Domnul Watson dorește să intervină. Da, vă rog. Înțeles că alți raportori din umbră nu doresc să intervină. Bun, domnule Watson. Mulțumesc, domnule președinte. Împărtășesc punctul de vedere al raportorului și anume că uh, politica de referitoare la schimbările mediului reprezintă un element important al politicilor viitoare ale Uniunii Europene și e clar că angajamentul la acordul de la Doha trebuie să devină o prioritate în discuțiile noastre bilaterale și cred eu că acum există un consens în lumea științifică internațională în ceea ce privește pericolele și uh, daunele provocate deja de către schimbările climatice și care au drept origine activitatea omenească. Acest lucru nu mai poate fi pus sub semnul întrebării. Așa că este clar că trebuie să continuăm pe calea pe care o urmăm acum. Cine dorește să mai intervină acum? Dacă nu, atunci putem închide dezbaterea aici. În principiu ar trebui să avem un vot la, pe data de 3 martie la AFED și acest uh, raport va fi trimis la Comisia ENVI care va vota pe 6. Iar în plen, în principiu, ar trebui să aibă loc în luna aprilie. O întrebare. Dorește vreun reprezentant al Comisiei să intervină pe acest punct? Nu? Bun, mulțumesc foarte mult. Așa că putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. And, uh, then, uh, I can suspend. Și acum vă propun să facem o pauză până la ora 17.45, când vom avea o întâlnire împreună cu delegația pentru relație cu Elveția și Norvegia, la Comisia Parlamentară Mixtă UE Islanda și la Comisia Parlamentară Mixtă a Spațiului Economic European referitor la implicațiile referendumului din uh, Elveția și această întâlnire va avea loc în camera, deci cu ușile închise. Se suspendă ședința timp de 10 minute.